de progres pe Kosovo și dau din nou cuvântul doamnei ministru, președinta Consiliului, vă rog, aveți cuvântul. Micro. Thank you. Uh, mulțumesc, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportorul Riche Lunacek pentru munca uh, pe subiectul Kosovo. Uh, și întregului Parlament pentru șansa ce ne oferă să discutăm acest subiect. Aș dori înainte de toate să vă amintesc că în concluziile sale din decembrie 2014, Consiliul a prevăzut inițierea în luna iulie a unui acord de stabilizare și asociere cu Kosovo, Consiliul a luat notă de intenția Comisiei de a emite propunerile de semnare a acestui acord și uh, pentru încheierea acestui acord cât mai rapid, fără să se aducă prejudiciu poziția, poziției statelor membre cu privire la statutul Kosovo. De asemenea, Consiliul a salutat uh, sfârșitul uh, blocajului politic și formarea de noi instituții. A cerut noilor autorități să înceapă rapid uh, agenda de reformă și dialogul de nivel înalt cu Belgradul. Am făcut apele la Kosovo să se concentreze asupra implementării reformelor cuprinzătoare necesare pentru ca uh, Kosovo să-și, să întrunească obligațiile ce îi revin în cadrul acordului de stabilizare și asociere. Progresul pe calea europeană este deosebit de important pentru Kosovo și pentru întreaga regiune. Cetățenii din Kosovo merită rezultate concrete și merită ca chestiunile cele mai urgente să fie rezolvate. Un angajament politic puternic va fi necesar pentru a se răspunde acestor provocări. Trebuie să se acorde o atenție deosebită ameliorării statului de drept, inclusiv independenței judiciare și, de asemenea, trebuie să se intensifice combaterea crimei organizate și a corupției. Salutăm progresul Kosovo de până acum, și de asemenea amintim că Kosovo trebuie să rezolve deficiențele ce au apărut în dialogul privind vizele, inclusiv să atenueze riscurile de securitate și migratorii ce ar fi întrenate de o potențială liberalizare a vizelor. În această privință sunt necesare reforme structurale care să uh, trateze problema nivelului ridicat al șomajului, cât mai urgent. Reforme importante, cum ar fi reforma electorală și reforma administrației publice, rămân prioritare. De asemenea, protecția minorităților trebuie tratată. Comisia pune tot mai mult accentul pe programele naționale de reformă economică, inclusiv în cazul Kosovo. Sperăm că această abordare să ajute Kosovo în implementarea pachetului său de reforme economice. Stimați deputați, procesul de normalizare a relațiilor cu Serbia a uh, fost uh, încununat de uh, progrese. Kosovo trebuie să mențină un angajament activ și constructiv în acest proces. Dialogul este esențial pentru viitorul european atât al Serbiei cât și al Kosovo. De aceea, normalizarea relațiilor trebuie să fie una din sarcinile principale ale Kosovo. Și uh, în această privință aș dori să salut reluarea dialogului la nivel înalt între Belgrad și Priștina în data de 9 februarie și finalizarea acordului pe tema justiției și a uh, sistemului judiciar din Kosovo. Acest lucru reprezintă un pas către o implementare de plină a acordului de la Bruxelles și sperăm că acesta să fie dus la bun sfârșit cât mai curând. De asemenea, salutăm acordul dintre premierul Mustafa și premierul Vucic de a colabora pentru a face față preocupărilor regionale, printre care problema gravă a migrației ilegale din Kosovo, care se reflectă și în rezoluțiile dumneavoastră. Consiliul va continua să urmărească îndeaproape angajamentul continuat al Kosovo către progrese vizibile și sustenabile în ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Serbia, ceea ce presupune o implementare de bună credință a tuturor acordurilor obținute până acum, pentru ca Serbia și Kosovo să poată să continue pe căile lor europene. Acesta este un principiu esențial al acordului de stabilizare și asociere propus, care va sta la baza dezvoltării relațiilor și a cooperării dintre Uniunea Europeană și Kosovo. În cele din urmă, Kosovo trebuie să continue cooperarea strânsă și eficientă cu EULEX și să contribuie activ la uh, executarea deplină și fără obstacole a mandatului reînnoit a EU, a EU, al EULEX. De asemenea, Kosovo trebuie să pună în aplicare cu prioritate angajamentul politic de a crea instanța specială care să audieze cazurile ce uh, decurg din uh, anchetele realizate de uh, echipa de investigație specială și în acest sens să adopte toate modificările de legislație necesare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul comisar Han. Madam President, uh, State Secretary, honorable members, I welcome the draft. președinte, the Commission and the European Parliament. Salutăm eforturile de integrare ale Kosovo și împărtășim perspectivele Kosovo în ce privește viitorul său european și apreciem faptul că Parlamentul își dorește să coopereze în continuare strâns în aceste eforturi. Sprijinim pe doamna raportoră Luna ce o vom sprijini în următoarele luni în cea, pentru întocmirea raportului privind perspectivele europene ale Kosovo. Recent am vizitat Priștina și am subliniat acolo nevoia de reforme economice pentru a spori competitivitatea acestei țări, pentru creștere, pentru locuri de muncă, pentru investiții în educație, în cercetare și pentru o viață mai bună pentru cetățenii kosovari. Și, de asemenea, să se rezolve problemele legate de imigrația ilegală. Raportul a identificat principalele măsuri care trebuie luate de către Kosovo, se pune accentul pe statul de drept, pe reforma administrației publice și pe consolidarea dezvoltării economice și sociale. Toate aceste aspecte, toate cele trei aspecte sunt la fel de importante în, uh, sunt subliniate în raport, cu toate le vor aduce roade și beneficii pentru Kosovo. În iulie am terminat negocierile din cadrul acordului de stabilizare și asociere și am început uh, discuții cu uh, to, uh, Kosovo. E vorba de un acord unic Însă vreau să vă spun că e vorba de un uh, text uh, robust, solid și care acoperă toate uh, problematica din regiune și vreau să vă spun că vor fi puține diferențe față de acest acord și alte acorduri de stabilizare pe care le-am mai semnat. Ca urmare, se traduce în acest moment la Consiliu acest proiect de acord. El va fi gata în perioada următoare. Propun colegilor să revenim la acest pachet în aprilie, după ce își va da acordul Consiliul. Și se va da o semnătură probabil la sfârșitul uh, primăverii acestui acord și doamna Mogherini și președintele Comisiei vor semna acest acord și apoi Parlamentul își va da consimțământul sau nu. Parlamentul este implicat în tot acest uh, uh proces și dacă acest acord este să intre în vigoare la începutul anului 2016, ceea ce ne dorim, atunci va fi foarte important ca acest dosar să fie uh, gestionat așa cum trebuie. În acest exercițiu vă vom acorda tot sprijinul de care este nevoie. Odată ce Parlamentul își va da acordul, Consiliul va putea să tragă propriile concluzii în legătură cu acest acord. Având în vedere natura acestui acord, nu e nevoie de ratificarea de către parlamentele naționale ale statelor membre și atunci acest acord poate să intre în vigoare imediat. Acest acord, intrarea sa în vigoare va fi o piatră de hotar în relațiile UE-Kosovo. Pentru prima dată va exista astfel o relație de tip contractual între Uniunea Europeană și Kosovo, iar această relație presupune drepturi și avantaje, dar înseamnă și îndatoriri și obligații. Ambele părți vor trebui să se obișnuiască cu această idee, cu acest nou cadru, însă sunt convins că acest acord, implementarea sa, vor fi în beneficiul ambelor părți și aștept cu nerăbdare să văd în ce măsură Parlamentul se va implica și în acest proces cât se poate de promisător. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, trebuie să terminăm la ora 11 dezbaterea în această seară, deci în ce privește cartonașele albastre nu voi accepta, dar voi avea șase discursuri de un minut în uh, regulă. Acum însă, uh, pentru trei minute, doamna Lunece. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, domnule comisar, doamna ministru, mulțumesc tuturor. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru bună cooperare și am ajuns la un text consensual care sperăm că va, se va bucura de o majoritate largă mâine. Vreau să spun ce s-a spus despre Kosovo în foarte multe state membre în ultimele săptămâni și luni. A făcut prima pagină de multe ori cu zeci de sute de solicitanți de azil venind din diverse țări. Este o chestiune care a pus iar problema situației din Kosovo Văd că în ultimele săptămâni uh, cifrele au scăzut pentru că multe persoane din Kosovo și-au dat seama că promisiunile iluzorii uh, sunt doar iluzorii și cerem în acest raport ca atât autoritățile din Kosovo și Serbia să pună capăt uh, traficanțelor care alimentează aceste iluzii, astfel încât în viitor să nu mai fie atât de mult solicitanți de azil în statele membre. Însă vreau să spun ceva foarte clar. În acest raport, ca și multe alte rapoarte, cer uh, liberalizarea vizelor pentru Kosovo foarte rapid, pentru că dacă așa ar fi cazul, oamenii nu s-ar mai simți atât de blocați în țara lor și ar putea să vină în trei luni în Uniunea Europeană și apoi să se întoarcă și n-ar mai avea sentimentul că trebuie să plece pentru că nu au nimic de făcut în țara lor. Comisarul Avramopoulos a spus recent uh, că uh, se fac, uh, eu știu, ultimele mm, tot, ceea ce trebuie făcut și că vor veni cu situații foarte bune și se va îmbunătăți situația, mai ales pentru cei tineri. Lupta împotriva corupției și a crimei organizate trebuie să fie accelerată și la nivelurile cele mai înalte în organizațiile din acea țară, pentru că altfel încrederea cetățenilor nu va crește. După șase luni de blocaj, lucrurile par să fie reluate, dar în guvern sunt doar două femei, ceea ce este inacceptabil. Sperăm uh, că în curând se va adopta legea privind instanța specială nu este vorba de anumite de KLE, ci e vorba de persoane care ar fi putut să fi comis niște infracțiuni. Ă, mă bucur că a reînceput dialogul cu Serbia, sunt multe lucruri care trebuie puse în aplicare. Ă, deputații din Kosovo nu pot participa la diverse reuniuni ă, regionale, la reuniuni ale Parlamentului. Lucrurile trebuie să meargă înainte. Și am mai criticat un lucru. Sunt cinci state membre care nu au recunoscut Kosovo, ceea ce este un obstacol în calea progresului și mă bucur că în primăvara aceasta va fi discutat acordul la nivelul Consiliului și uh, că se va ajunge la un acord. Vă rog să citiți textul, e vorba de ULEX, de anchetele speciale privind uh, acuzele de corupție la nivelul EULEX și unde e nevoie de anchete rapide. Vă mulțumesc foarte mult și sper că mâine vom avea un vot favorabil. Mulțumesc, doamna Lunacek. Următorul vorbitor este domnul Panțării, deoarece vorbitorul precedent nu era în sală. Două minute. Grazie, ringrazio per il lavoro. Mulțumesc. Mulțumesc colegei Lunacek pentru munca sa de monitorizare a situației politice din Kosovo. Rezoluția noastră mi se pare echilibrată, mi se pare o cale bună de urmat pentru viitor. Kosovo se află în plină transformare și, uh, fără îndoială, au, uh, a fost evaluată pozitiv această tranziție politică și noul guvern. Acum însă această cale trebuie urmată. Trebuie ca reformele să fie duse la bun sfârșit cu mult angajament și trebuie să se pună accentul pe rolul uh, legii și al justiției și pe consolidarea dreptului civil. De asemenea, este necesar să combatem corupția și crima organizată și este necesar să punem pe picioare o politică care să pună capăt șomajului, mai ales șomajului la tineri. Este necesar un program de reforme economice. Trebuie ca noul guvern să își arate valoarea și să arate că poate să lupte pentru a-și atinge obiectivele și cu siguranță Uniunea Europeană va oferi susținere și încurajare pentru ca aceste obiective să fie atinse. Dar sunt anumite preocupări, cum ar fi, de exemplu, independența și fiabilitatea judecătorilor și a magistraților. Este valabil în orice țară democratică, se măsoară uh, democrația după situația justiției și aici au existat acuzații de corupție chiar și în legătură cu EULEX. E foarte importantă credibilitatea, inclusiv a Uniunii Europene, în acest sens. Și deci aș dori să spun că Kosovo trebuie să meargă spre democrație și uh, să contribuie la stabilitatea în regiune. Mulțumesc, domnul Karski, două minute. Pani Domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru, dragi colegi, în 2005 serviciile secrete germane vorbeau despre Kosovo ca despre o rețea mafiotă imensă care nu poate să în care nu se poate dezvolta în această țară o structură politică democratică. Vreau să vă spun că a fost o greșeală, o greșeală politică geopolitică recunoașterea Kosovo, pentru că această țară nu este cu adevărat un stat, este mai mult vorba de o organizație criminală, un conglomerat care nu reprezintă un stat democratic. E vorba de clanuri care domină această țară, care se hrănesc din uh, trafic de organe și trafic de heroină. Vreau să vă spun că avem negocieri cu Serbia și în același timp negociem și cu Kosovo și asta poate să primejduiască foarte mult relația noastră cu Serbia și pe de altă parte să dea apă la moară Rusiei. Putin uh, nu poate decât să încurajeze Serbia astfel să se îndepărteze de Uniunea Europeană și astfel noi să pierdem întreaga influență în Balcan. Deci trebuie să fim prudenți când ne gândim la interesele noastre, interesele noastre în această regiune. Comisarul a vorbit despre noi și noi concesii față de Kosovo. Am recunoscut deja acest stat mult prea devreme, prea timpuriu. Acum vorbim despre un nou acord și mai mult decât atât, avem și un nou format al acordului pentru că anumite state membre încă n-au recunoscut acest stat și deci este o greșeală în plus. Vă mulțumesc foarte mult. Două minute, doamna Waldmans. Eh, mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, doamna ministru. Vreau să-i mulțumesc doamnei Lunacek pentru activitatea domniei sale este un uh, raport uh, excelent, foarte echilibrat. Problema Kosovo este o problemă apropiată de sufletul meu. Am fost de trei ori acolo cu fostul uh, rege al Belgiei și cu fostul prim-ministru Guy Verhofstadt. Am văzut distrugerile de acolo și era acolo un detașament de soldați belgieni care s-au întors în 2010. Pe hârtie Kosovo s-a apropiat de Uniunea Europeană, dar în practică mai trebuie să facă foarte multe. Raportul ne prezintă foarte clar situația. Kosovo trebuie să se implice în procesul de integrare. Sunt foarte multe provocări în calea acestei țări în numele meu și al grupului mestru vreau să spun clar că e nevoie de un stat recunoscut pe deplin care să fie integrat în Uniunea Europeană. Asta este obiectivul Kosovo. Este una din țările cele mai sărace și corupte din Europa iar uh, șomajul depășește 35%. Priscina cu ajutorul Europei trebuie să se ocupe de lupta împotriva corupției, crime organizate, să se ocupe de statul de drept pentru a opri exodul cetățenilor. 35.000 de mii de kosovari au plecat din țară în ultimii, ultimele trei luni. Deci noi, liberalii, susținem foarte mult uh, modificările sociale și economice pentru ca cetățenii și firmele să poată să se dezvolte și să se asigure că țara, care e o țară frumoasă, trebuie să meargă mai uh, departe și susținem Kosovo în, în reformă. Domnul Crisosogonos are cuvântul acum. <laughs> It's late. I should be forgiven. Mă iertați că v-am pronunțat greșit numele. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum 16 ani, mai multe state din Uniunea Europeană, împreună cu SUA, au decis să încalce principiul conform căruia în Europa nu se modifică frontierele și au decis să uh, transforme o parte a teritoriului sârb în protectorat. De atunci și până acum, Kosovo a fost un eșec constant european, în mod repetat. Și uh, asta ar trebui să se vadă și în raportul Comisiei Europene. Venitul acestei regiuni a crescut, dar toți banii sunt uh, în mâinile criminalității organizate. Sărăcia a crescut, uh, situația în general s-a deteriorat și astfel valuri de migranți au venit în Europa. O populație de 2 milioane 200 de mii în 2009 a scăzut la 1 milion 800 de mii în 2012. Șomajul este de 30%, chiar dacă foarte mulți au, cetățeni au plecat de acolo și corupția este foarte gravă. Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că este vorba de un eșec și că am făcut mai mult rău decât bine în regiunea Kosovo. Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte vecinii noștri din Kosovo îi așteaptă o situație foarte grea în anul 2015, care a fost uh, prezentat uh, de un artist kosovar ca un uh, E mare de tot, care înseamnă exod rata șomajului este foarte mare, un kosovar din trei trăie sub pragul sărăciei, de aceea foarte mulți uh, dintre ei emigrează. O mie pe zi uneori. Unii merg în Germania, unde li se fac fel și fel de promisiuni false de asemenea organizații infracționale. Și autoritățile politice din țară ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru a lupta împotriva corupției și criminalității organizate și uh, pentru a avea o politică ca să poată să iasă din uh, criză. Fără copii care să lucreze pentru țară, Kosovo nu poate să primească, privească viitorul cu optimism Eh, colega noastră, doamna Luna, ce a descris foarte bine situația din țară și vreau să o felicit pentru acest lucru. Și trebuie să continuăm să cooperăm pentru a putea face ceva pentru această țară. Doamna Murvai, nu văd însă în cameră, în încăpere, îi dau cuvântul domnului McAllister, un minut. Stimată doamnă președinte, domnilor și domnilor, de... Uh, pot să vă spun că acum trei săptămâni am fost în Kosovo și printre altele am discutat cu premierul Mustafa. Și uh, am ținut cont de acest lucru Uh, în amendamentele la proiectul de raport și de altfel vreau să-i mulțumesc doamnei Lunacek pentru treaba foarte bună pe care a făcut-o în calitate de raportor. La Priștina am discutat despre valul de migranți, de solicitanți de azil din Kosovo uh, care vin în Uniunea Europeană și Germania este mai ales afectată de această problemă. O primă măsură importantă este reprezentată de controlul suplimentar la frontieră care pare să dea Uh, rezultate pe termen scurt. Dar vreau să profit de această ocazie de faptul că ambasadorul Kosovo la Uniunea Europeană urmărește această dezbatere în această seară și să subliniez ceea ce au spus antevorbitorii mei. E foarte importantă o campanie de informare la fața locului să fie clar că Kosovo este o țară sigură uh, și de origine și deci, din, dat fiind că Kosovo e considerat o țară sigură, cei care cer azil nu au nicio șansă în Germania. Trebuie însă ca situația economică din Kosovo să se amelioreze. Mai sunt multe de făcut în Kosovo, președinta întrerupe și vom susține această țară. Mulțumesc, am să-i dau acum cuvântul domnului Vioti, un minut. Uh, domnule președinte anul două mii paisprezece a fost un an foarte important pentru kosovo pentru apropierea acestei țări de ue a existat un acord de stabilizare și apropiere uh, care a fost uh, semnat într-un spațiu unic foarte bine. Trebuie să facem mai mult, să mergem spre o piață unică cu drepturi de care se bucură toată lumea. Deci 2014 a fost un an esențial pentru această țară uh, și inclusiv în ceea ce privește drepturile pentru persoanele LGBT. A existat o primă zi de luptă împotriva homofobiei foarte bine. Uh, este foarte bine ce s-a făcut în acest sens, inclusiv în alte țări din regiune. Iar în Kosovo nu au existat uh, manifestări ostile împotriva acestui eveniment. Uh, mai rămân multe de făcut, într-adevăr. Îi mulțumesc, domnule Lunacek, pentru raportul său de înaltă ținută și sper că mâine la plenară lumea va vota așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Domnul Giambas are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnule comisar, stimați colegi, în primul rând vreau să o felicit pe doamna Lunacek, pe care o respect foarte mult, pentru că s-a ocupat de acest raport uh, și a lucrat foarte mult la el. Am fost raportor din umbră și raportul arată foarte bine ce s-a făcut până acum și care sunt provocările pentru viitor este foarte important să menționăm acuzațiile de corupție uh, în, în ceea ce privește EULEX și traficul de droguri și uh, infracțiunile foarte, foarte grave, dar uh, ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult este faptul că uh, Uh, Kosovo este de fapt o bază pentru luptători străini care vin în Europa și amenință continentul nostru. Trebuie să fim atenți. Mulțumesc un minut. Are acum cuvântul domnul Chiucioc. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doamnă ministru, 2014 a fost un an important pentru integrarea europeană a Kosovo. Acordul de stabilizare și asociere a fost lansat și uh, s-au organizat alegeri și toți observatorii internaționali au spus că acestea au fost democratice și transparente. Deși dialogul politic dintre principalele partide politice a fost dificil și din, în ciuda faptului că a durat șase luni să se formeze un guvern. Kosovo trebuie să continue reformele cheie care vor ameliora mediul politic. Zone problematice sunt uh, sistemul judiciar și transparența acestuia, criminalitatea organizată și corupția. Este necesar să se înceapă reforme economice ca să se combată șomajul. De aceea, cred că Consiliul trebuie să adopte o decizie și să semneze un acord cadru pentru participarea Kosovo la programele Uniunii Europene. Acest lucru va contribui la dezvoltarea economică a acestui stat și va stimula cooperarea cu UE în diverse domenii. Mulțumesc, domnul Tăcheș, un minut. Elnök Doamna președinte, mm, față de euforia de după independență, Astăzi situația este îngrijorătoare, mult mai pesimistă este atmosfera, avem mult șomaj și așa mai departe și multe tulburări și acești cetățeni ai unui nou stat nu se pot uh, bucura de uh, mobilitate și sunt și primii candidați la uh, imigrație. Clasa politică este răspunzătoare pentru această lipsă de speranță și de perspectivă. Iar uh, Comitatea Internațională care a, a recunoscut independența trebuie să își asume responsabilitatea pentru a face ca această țară să poată trece de această criză iar uh, situația nu poate fi uh, îmbunătățită decât uh, prin integrare și prin stoparea valurilor îngrijorătoare de imigranți. Nu trebuie să se pună obstacole în calea integrării, ci din potrivă. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Molnar minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În 2008, uh, Europa a permis acestui stat să-și uh, proclame independența. Procesul de pace din Balcan a început și acum uh, se apropie de aderarea la Uniunea Europeană. Valul de migranții din 2014 a arătat că n-am făcut suficient. Cum e posibil ca o treime din populație să fie gata să plece din țară în vestul Europei? Cum e posibil așa ceva? Kosovarii au două soluții. Fie fac față sărăciei de acasă, fie încearcă să fugă căutându-și un alt viitor în vest. Europa trebuie să-și asumă răspunderea, să are răspunderea tuturor kosovarilor, cei care rămân acasă și cei care pleacă în Europa Occidentală. Astăzi în Europa sunt partide extremiste care folosesc din plin aceste chestiuni politice și uneori și guvernele și partidele aflate la guvernare vorbesc despre acești migranți ca despre migranți economici. Europa trebuie să facă foarte multe și statele membre au multe de făcut. Mulțumesc foarte mult, ați avut un minut. Domnul Cucan are acum cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, mulțumesc mult uh, lui Ulrike Lunacek pentru raportul său și pentru angajamentul față de Kosovo. După o pauză lungă ce a urmat alegerilor, noul guvern kosovar trebuie să se concentreze asupra chestiunilor de fond referitoare la dezvoltarea acestei țări. Sunt clare consecințele eșecurilor din domeniul politicilor sociale și economice. Kosovo trebuie să trateze chestiunea evoluției economice și proaste și uh, șomajul mare. Numărul de solicitanți de azil foarte ridicat este doar una din consecințele vizibile. Noi trebuie să fim pregătiți să adoptăm acordul de stabilizare și asociere și să mergem înainte cu liberalizarea vizelor. Pe de altă parte, este esențial ca noul guvern să pună accentul pe chestiuni de combatere a corupției și a crimei organizate. De asemenea, așteptăm încă rezultatele anchetei referitoare la uh, acuzațiile de corupție la EULEX. Dacă vrem să ne păstrăm credibilitatea și vrem acest lucru, trebuie să fim capabili să facem lumină în acest caz. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Liberațchi, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să o felicit pe doamna Lunacek pentru raportul său uh, foarte echilibrat. Mă bucur uh, și de ultima declarație a comisarului Khan, este ceva promițător. În dezbatere s-au evocat o serie de probleme și de neajunsuri, bar chiar, uh, chiar evoluții foarte îngrijorătoare în această țară. Domnul Karski chiar a vorbit despre asta. Problema principală este lipsa de perspectivă a acestor cetățeni dintr-un stat foarte mic, ce perspective au aceștia și ce posibilități au ei, într-adevăr, de a fi asociați, de a fi candidați la Uniunea Europeană. Pentru asta înseamnă, uh, tocmai asta este perspectiva și orizontul uh, de așteptare și cred că merită această regiune o astfel de abordare. Acum trecem la Catch the Eye. Domnul Bogovici este pe listă, primul. Pridružujem se čestitki in zahvali gospei Lunoček za... Mulțumesc foarte mult! Mă alătur celor care au felicitat-o pe doamna Lunacek pentru raportul excelent, care arată foarte clar situația din Kosovo am vorbit uh, despre acest raport uh, privind Serbia și vreau să spun că raportul despre Kosovo este la fel de bun. Subliniază problemele cheie ale momentului, existența crime organizate, problema refugiaților care caută un viitor în altă parte, problema lipsei de locuri de muncă și mă raliez și la tot cei care au arătat importanța cooperării cu Serbia pentru că este foarte important pentru viitorul ambelor țări. Mulțumesc foarte mult. Domnul Frunzulică, un minut. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, salut rezoluția aprobată la Comisia AFET și cred că reprezintă un pas pozitiv înainte. E nevoie de mai mult efort pentru a consolida statul de drept și sistemul judiciar, pentru a combate corupția și crima organizată și a reduce șomajul și a pune în aplicare reforme structurale și economice și a promova dezvoltarea durabilă. Susțin amendamentele făcute de grupul nostru care pun accentul pe importanța transparenței presei, pe rolul femeilor în guvern, intern și progresul la negocierile cu Serbia. Noi, cei din România, urmărim îndeaproape aceste negocieri și uh, vom ține cont de ele. Trebuie să sporim cooperarea în combaterea terorismului și a radicalizării. În ceea ce privește rolul EULEX, avem nevoie de o analiză aprofundată pentru a putea uh, evalua eficiența globală a misiunii. Este nevoie de transparență maximă pentru credibilitatea instituțiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Moraes, un minut. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, activitățile extremiștilor islamiști în Kosovo au stârnit foarte multe tulburări, au existat arestări în masă pentru participări la activități militare în uh, Siria, în Iran. O serie de ONG-uri par să fie implicate uh, cu sediu în Qatar, în Arabia de uh, Saudită. Deci vorbim despre țări cu foarte multe rețele în străinătate. Avem mulți albanezi care locuiesc în Europa, albanezii redentiști naționaliști foarte periculoși la rândul lor, propagând o serie de idei legate de Marea Albanie, care își extind influența în Balcani și în Grecia și așa mai departe. Și atunci se pune întrebarea cum se poate permite ca un viitor membru al Uniunii Europene să fie o țară ca și Kosovo, care nu este recunoscută de cinci țări ale UE, în niciun fel, de fapt. Vă mulțumesc foarte mult! su velike reforme. Mulțumesc foarte mult. Kosovo are de făcut multe reforme. Am dorit să susținem Kosovo pe calea europeană, dar reformele sunt necesare. Vreau să accentuez ceva ce n-a fost menționat până acum, și anume nevoia de a proteja drepturile comunității sârbe din Kosovo. Am apărat întotdeauna drepturile minorităților și pentru sârbii din Croația, deci trebuie să vorbesc și despre sârbii din, din Kosovo. Când vorbim despre viitorul Balcanilor și am vorbit despre viitorul Balcanilor de mai multe ori astăzi vreau, aș vrea ca toți toată regiunea Balcanilor să intre în Uniunea Europeană pentru că este singurul viitor real pentru această parte a Europei. Mulțumesc foarte mult. Un minut. Thank you, Madam President. By virtue of my own... Mulțumesc. Și pot să vă spun că vin din etnia romă și cred că este datoria mea să protestez împotriva discriminării minorității rome în Kosovo. Ei au un acces foarte dificil la educație, la locuințe, la șanse până la urmă și romii fac tot ce pot ca să aibă o șansă, se îndreaptă spre vestul Europei, spre Uniunea Europeană. Eu cred că discriminarea nu este acceptabilă. Romii trebuie să se simtă mai bine în țările în care aleg să trăiască și um, uh, comunitatea popoarelor călătoare din uh, Regatul Unit are și ea de a face cu diverse presiuni și cred că este Uh, nevoie să se combată această atitudine anti-țigani. Mulțumesc. Urmează acum domnul Coreo, un minut. Corao. Corao. Grazie, grazie, președinte. Bene, anche... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să o felicit pe colega Lunacek pentru uh, toată munca pe care a depus-o. Avem de-a face cu un raport constructiv. Asta este foarte clar. Am vorbit și de alte țări în această țară, însă Kosovo este țara cea mai tânără și nici măcar nu este recuno- recunoscută de către cinci state ale Uniunii Europene și deci asta dă de gândit. Acordul de asociere și stabilizare este un prim pas, într-adevăr, însă nu dorim să fie un prim pas uh, precipitat și pripit și care să repună în discuție tot ce construim în Balcani. Există probleme de crimă organizată, de terorism și așa mai departe uh, în Kosovo. Dar, în general, această țară ne dă uh, speranțe pozitive. Va trebui să intrăm în Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul comisarului Han. Members, uh... Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumim pentru susținerea inițiativelor din Kosovo și pentru proiectul de rezoluție discutat astăzi foarte constructiv. Mulțumesc de asemenea doamnei Lunacek pentru activitatea domniei sale. Imaginez că n-a fost ușor întotdeauna. Arată de asemenea foarte clar uh, că Kosovo are probleme structurale ținând de economie și de statul de drept, dar arată și cu cale înainte. Deci încheierea acordului de stabilizare și asociere ar fi un semnal uh, pentru cetățenii din Kosovo care arăta că viitorul lor uh, este către Europa și va contribui la consolidarea um, angajamentului țării față de integrarea europeană și va fi un stimul pentru a merge pe acest uh, curs, pe această cale. De asemenea, vreau să vorbesc și în prezența doamnei ambasador, care este autoritatea conducătoare din Kosovo și a altora solicitându-ne o reacție rapidă și dură față de valul de imigranții cu care ne-am uh, confruntat la sfârșitul anului trecut. Să le spun oamenilor că nu are rost să plece din țara lor și să solicite azil pentru că s-ar putea să nu-l primească. Toate acestea n-au dus decât la un declin durabil uh, ceea ce arată și calitatea administrării, administrației uh, din Kosovo. Vă mulțumesc pentru această activitate și vă rog să le mulțumiți și autorităților din țara dumneavoastră. S-ar putea să pot face acest lucru chiar eu însumi, peste două săptămâni voi fi în Kosovo și voi participa la a șasea conferință din Kosovo care se ocupă de conectivitate în domeniul transportului. Cred că e un semnal foarte bun care arată că, de fapt, acest Kosovo participă în toate activitățile din regiune încercând să se conecteze mai bine, să conecteze țările din zonă pentru a contribui la pacea și stabilitate, la creștere, la crearea de locuri de muncă, la prosperitatea din zonă. Vă urez uh, toate bune și mulțumesc eurodeputaților pentru activitatea constructivă a domniilor voastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și da acum cuvântul Doamne ministru Calninia. Doamnă președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Uniunea Europeană va continua să asiste Kosovo, inclusiv uh, prin prezența sa pe teren dar progresul depinde de Kosovo, lider, de lideri, de instituții și de societatea civilă. Consiliul a recunoscut că este important să se încheie acordul de stabilitate și asociere cu Kosovo cât mai rapid. Și uh, acest lucru va reprezenta o contribuție mare la stabilitatea regională, aducând Kosovo mai aproape de integrarea europeană. De asemenea, va spori uh, stimulentul pentru reforme în Kosovo. Acum, Consiliul așteaptă propunerile Comisiei ca să poată merge mai departe. Către o decizie a Consiliului care să ducă la o încheiere cât mai rapidă a acestui acord. Reformele sunt cruciale și vor uh, necesita asumarea răspunderii de către liderii politici spre binele Kosovo și spre binele cetățenilor kosovari. Reformele cheie uh, sunt esențiale nu doar pentru a face Uniunea Europene pe plac, ci pentru că sunt în interesul Kosovo și în interesul cetățenilor acestuia. Așadar, încă o dată, mulțumesc mult pentru atenție, mulțumesc pentru această dezbatere foarte eh, importantă. Și noi vă mulțumim, doamnă secretar, doamnă ministru. Aici se încheie dezbaterea. Avem o moțiune de rezoluție care rezumă această dezbatere de la Comisia AFET. Dezbaterea se încheie.